Uh, apologies for the late start, colleagues. We can begin our afternoon with... Uh, uh Haideți să reîncepem, uh, scuzându-ne pentru întârziere. Începem cu punctul nou, acordul între Canada și Uniunea Europeană în legătură cu transferul și prelucrarea datelor din uh, passenger uh, name record, adică um, registrul cu numele pasagerilor. Uh, este și sentința Curții de Justiție care a intervenit pe 26 iulie în legătură cu acordul inter, uh, între UE și Canada privitor la transferul datelor PNA și avem aici serviciu juridic mm, la cererea Parlamentului European. Curtea și-a dat avizul pe baza articolului 218-11 al tratatelor, deci acum domnul Moore din partea serviciului juridic va avea cuvântul pentru a ne prezenta opinia serviciului juridic, chiar apoi rundă de întrebări și opinii. Deci, domnule Mur, vă rog, vă ascultăm. Thank you very much, Chair. Um, so as you know... Mulțumesc, domnule președinte, după cum știți, Parlamentul European a hotărât pe data de 24 noiembrie 2014 să ceară avizul Curții de Justiție în două chestiuni. În primul rând, compatibilitatea unui acord internațional cu Canada în ce privește transferul datelor PNR, uh, chestiunea contabilității acordului cu Carta Drepturilor Fundamentale și mai ales dreptul la viață privată și dreptul la protecția datelor cu caracter personal, articole 7 și 8 ale respective carte. A doua întrebare, alegerea temeiului juridic. Consiliul propusese să încheiem și aprobăm acordul pe baza articolului 82 și 87 ale tratatului uh, de funcționare a Uniunii Europene. E vorba de cooperarea judiciară în domeniul penal și cooperare polițienească. Întrebarea Parlamentului era articolul 16 al tratatului nu cumva ar fi mai bun uh, pentru a constitui un temei juridic. Articolul 16, după cum știți, se ocupă cu legislația în domeniul datelor, protecției datelor personale. Și asta a fost în noiembrie 2014. Acum zilele noastre, pe 26 iulie 2017, Curtea de Justiție și-a dat sentința sau avizul final, de fapt, în legătură cu aceste două întrebări și avem, deci, răspuns De la început spun că e prima oară um, Curtea de Justiție se pronunță pe chestiunea compatibilității unui acord internațional cu Carta, deci un element nou Răspunsurile curții sunt foarte detaliate și voi încerca să le rezum aici. Însă aceste răspunsuri sunt după cum urmează. La prima întrebare legătură cu temeiul juridic, Curtea declară că temeiul juridic propus inițial de către Consiliu nu era corect și nu articolul 82 și 87 ar trebui să constituie temeiul juridic, ci articolul 16 și articolul 87. Asta ar fi primul punct. Al doilea punct, Curtea declară că acordul internațional în chestiune nu respectă tota, în totalitate Carta Drepturilor Fundamentale, cel puțin în forma sa actuală. Și se pare că părțile acordului respectă Carta, nu este pe deplin incompatibilă, însă sunt părți ale acordului care respectă Carta, dar sunt părți importante ale sale care nu respectă Carta. Haideți să încerc să explic aceste două puncte. Deci temeiul juridic, pe scurt, după cum menționam, temeiul juridic propus a fost cooperarea juridică în domeniul domeniu infracțional și cooperarea poliționească, articolul 82-87 ale tratatului. Curtea declară că articolul 82 privitor la cooperarea judiciară nu se poate aplica aici pentru că acordul internațional nu se ocupă cu cooperarea uh, judiciară. Deci acest articol trebuie eliminat din, bază, din temeiul juridic. Însă curtea acceptă că celălalt articol propus de Consiliu, 87, cooperarea polițienească, acesta în urmă, da, are aici relevanță pentru că acordul se ocupă cu cooperarea polițienească. Însă curtea continuă și declară că articolul 16 al tratatului euro de protecție a datelor și acest articol este relevant în chestiune pentru că unul din scopurile acordului este de a se asigura că există protecția datelor și conținutul acordului se referă la protecția datelor. Deci, apoi se apare întrebarea, dar în vedere că sunt două posibile temeri juridice. Pe de o parte, cooperare polițească, pe de altă parte, protecția datelor. Atunci, care din aceste două este principalul temei juridic care se aplice aici. Curtea spune în detaliu motivele, uh, um, examinează scopul acordului și conchide că ambele aspecte sunt legate și curtea nu le poate separa așadar. Ambele articole, și 16 și 87, trebuie ca împreună să constituie temeiul juridic. Deci avem un temei juridic dual, 16 și 87. E un caz excepțional, pentru că, în general, uh, în conformitate cu jurisprudența, trebuie să fie un, un singur uh, temei juridic, dar totuși e posibil să avem și două. Însă Curtea uh, spune că și procedura pentru adoptarea de mediul juridic trebuie să fie compatibilă și aici exista o problemă, pentru că, după cum știți, articolul 87 se încadrează în capitolul 5, zona de securitate și justiție și libertate și UK, Irlanda și Danemarca au proceduri diferite. Deci există aici o problemă, însă Curtea în avizul său explică că în acest caz nu avem o problemă, pentru că, de fapt, acordul nu se aplică deloc Danemarcei, dată fiind situația acestea, și în ce privește Regatul Unit și Irlanda, Ambele au uh, optat să aplice acest acord. Deci, în această împrejurare, Curtea spune că e posibil să aplicăm aceste două articole, 16 și 87 împreună. Deci avem așadar acest, uh, um, acest, acest temei juridic dublu. Acum, cea a doua întrebare care se referea la cartă, dacă articolul respectă carta. După cum spuneam, e prima oară că curtea și-a dat avizul final privitor la o astfel de chestiune și curtea confirmă faptul că da, carta se aplică și în cazul în care Uniunea Europeană adoptă un acord internațional. Deci carta nu se referă doar la legislația internă a Uniunii Europene, cum virtualmente toată lumea acceptă ca fiind cazul, carta se aplică tuturor documentelor Uniunii Europene, inclusiv acordurile internaționale. Deci, da, e corect să întrebăm dacă un acord internațional adoptat de Uniunea Europeană respectă sau nu carta. Și ce e interesant e și modul în care curtea, curtea analizează modul în care se aplică cartea, pentru că curtea adoptă aceeași metodă pentru a aplica carta, la fel ca atunci când evaluează legislația UE. Deci nu e o metodă specială când e vorba de acorduri internaționale. E aceeași. Deci toate mm, actele UE se, se, uh, uh, se supun cartei și se aplică acest, aceeași metodă. Deci, iată, se, avizul este foarte de ajutor, e doar o declarație de principii, dar aici important uh, era să știm și detaliile acestui acord. Aici, uh, metoda, uh, în cazul, în cazul metodei, oricum, Comisia noastră a analizat în detaliu sentințele curții în ce privește drepturile digitale în Irlanda, sentință din 2014, de acum trei ani, mai precis aprilie 2014, era vorba, după cum știți, de uh, directiva privitoare la păstrarea datelor. Aici curtea a decis că directiva respectivă uh, nu era valabilă pentru că nu respecta carta. Acolo a fost o întreagă discuție uh, cum se aplică această sentință și alte domenii. Serviciul juridic a fost invitat să facă o prezentare și noi am sugerat cu acea ocazie că raționamentul curții în sentința respectivă se poate aplica și în alte domenii. Rezultatul n-ar fi în mod necesar aceeași, dar ar, s-ar aplica același raționament. Foarte interesant e faptul că, iată, curtea ne arată că acest raționament se poate aplica deci și în alte cazuri. Și, într-adevăr, curtea l-a și aplicat. Sugerează același tip de raționament uh, și în uh, alte domenii. Deci, în acest context, se citează nu doar cazul discutat, ci încă două sentințe care toate au legătură între ele și cu protecția datelor și iată și avizul uh, confirmă această abordare a curții. Nu e vorba doar de păstrarea datelor, ci are o aplicare și mai generală. Deci iată că este foarte de ajutor. Nu neapărat înseamnă că trebuie să, în toate cazurile să se obțină aceleași rezultate, dar avem un fel de linii directoare în legătură cu modul general în care mm, uh, Curtea va reacționa la astfel de spețe. Abordarea curții este una în trei etape. În primul rând, întreb dacă anumite articolele cartei se aplică sau nu, apoi dacă articolele respective privitoare la anumite drepturi se aplică, atunci următoarea întrebare e s-au încălcat aceste drepturi sau nu. Dacă s-au încălcat, atunci Curtea întreabă cât de gravă e încălcarea și dacă e gravă încălcarea, atunci curtea analizează pendelete dacă se justifică sau nu încălcarea și ăsta este al treilea pas. Dacă se găsește justificare pentru o încălcare a unui drept fundamental, curtea examinează în detaliu aplicarea principiului proporționalității și a necesității. Și, într-adevăr, în uh, acest aviz, curtea are exact această abordare cu cei, cei trei pași pe care i-am prezentat. Uh, partea cheia a avizului e probabil ultima, partea a treia, proporționalitatea și necesitatea. Și aici curtea intră în uh, foarte multe detalii în a analiza conținutul acestui acord internațional și întreabă dacă toate părțile la acord respectă pe deplin principiul proporționalității și dacă respectă și cu necesitate. Și aici concluziile intră în detaliu cu părți specifice ale acordului care te evocate și găsește cu număr ale, de aspecte ale, articolului, ale acordului, mă scuzați, nu respectă carta. Încerc să vi le prezint pe scurt. Ca să înțelegem cum procedează curtea. Curtea de practic împarte situația în trei etape și e bine să știm care sunt acestea, să le examinăm în ordine. Cele trei etape ar fi următoarele. călătoria pe care o face un pasager spre Canada, apoi șederea în Canada și părăsirea Canadei. Deci prima etapă, pasagerul urcă în avion, zboară spre Canada, aterizează în Canada și apoi trece la control, prin control de frontieră în Canada. Asta e prima etapă. Probabil e prima zi, durează câteva ore. Cea de-a doua etapă, Eh, de acolo înainte, deci pe durata șederii pasagerului în Canada, poate fi vorba de câteva zile, săptămâni, luni, deci e o perioadă relativ scurtă de timp. Cea de-a treia etapă ar fi după ce pasagerul părăsește teritoriul canadian și curtea examinează fiecare etapă și întreabă în fiecare etapă care e justificarea pentru uh, Uh, încălcarea drept, de vieții private și uh, păstrarea datelor pe care o creează sistemul PNR. Și în prima, în legătură cu prima etapă, deci după, mă scuzați, înainte ca pasagerului să fie uh, permis intrarea pe teritoriul canadian, aici curtea acceptă că un sistem PNR poate fi justificat și că transferul tuturor uh, numelor uh, pasagerilor către o țară terță poate fi acceptat și, de fapt, țara terță sistematic poate analiza aceste date. Însă, tocmai am spus că e vorba doar de o primă etapă, deci câteva ore, cât avionul e în aer și până ajunge în Canada. Deci, uh, mm, autoritățile canadiene uh, pot verifica înainte ca cineva să soțească dacă există un risc potențial la adresa securității. E important. Uh, din ce motiv acceptă curtea? E pentru că, conform dreptului internațional, toate statele au dreptul dreptul să verifice uh, informații privitoare la pasagerii care sosesc pe teritoriul lor. Deci e posibil transferul datelor tuturor pasagerilor către o țară terță, ca țara terță să facă verificări în legătură cu toți pasagerii la punctul de intrare, la punctul de sosire. Deci, uh, sistemul PNR, deci analiza sistematică a datelor PNR e posibilă în această primă etapă, însă sunt uh, două puncte importante Uh, spune Curtea clar că datele sensibile nu pot fi transferate către o țară terță. Nu este nicio justificare suficientă pentru a transfera datele sensibile care trebuie eliminate din transferul acesta, spune Curtea clar, și o, o, un al doilea semn uh, de exclamație este că Curtea explică uh, cum funcționează sistemul procesării datelor PNR și e o formă de profilare uh, Uh, automată a tuturor datelor. În general se utilizează algoritmi cu criterii, criterii și modele predefinite, ceea ce este acceptabil de către curte, pentru că e un mod de a identifica pasagerii care nu neapărat uh, sunt cunoscuți ca având un profil de risc. E vorba de oameni care probabil niciodată nu au comis o infracțiune și altfel nu pot fi identificați. Deci PNR poate fi utilizat, acceptă curtea, pentru a identifica suspecți necunoscuți. Și unicul mod de a identifica pe aceștia printre toți ceilalți pasageri este, de fapt, să procesezi datele tuturor pasagerilor. Din acest motiv, curtea autorizează. Dar doar în această primă etapă. Însă curtea, recunoscu, recunoscând că PNR e un sistem care utilizează modelele și criterii predefinite, curtea solicită să existe anumite verificări în legătură cu metoda de profilare. Deci, uh, uh, un stat terț nu poate uh, analiza datele cum dorește. El sigur trebuie să fie o profilare nediscriminatorie, spune Curtea clar, și de asemenea Curtea dorește să existe un sistem de trecere în revistă, de revizuire al algoritmului și metodelor de profiling utilizate. Sugerează că trebuie să existe în acord metode prin care Uniunea Europeană, împreună cu Canada, pot verifica modul în care se efectuează această profilare. Și pentru asta trebuie făcută pe baza statisticilor din anii precedenți. Și să existe discuții între UE și Canada în legătură cu modul în care se efectuează toate astea pentru a se asigura că profilarea nu este discriminatorie. E un aspect destul de nou. Nu cred că această chestiune a profilingului și algoritmelor a mai apărut încă în jurisprudență, însă curtea a recunoscut asta și iată dă și indicații Bun, sunt sugestii poate modeste. Sunt lucruri care trebuie negociate cu Canada, să vedem cum putem face, însă, iată, acum uh, se spune asta negru pe alb și curtea cere să fie făcut acest lucru, deci pentru viitor ar putea fi o jurisprudență importantă. Asta ar fi, asta ar fi prima etapă, deci înainte să ajungă pasagerul la controlul de frontieră apoi a doua etapă, pasagerul a intrat deja în Canada, aici deci a trecut prin controlul de frontieră, e pe teritoriul canadian. Aici sunt două posibilități. Fie pe durata zborului se verificarea sistematică a PNR nu a identificat niciun posibil risc al pasagerului și pasagerul a intrat în țară sau sistemul PNR a identificat pasagerul ca prezentând un risc potențial și apoi la sosire autoritățile canadiene l-au interogat pe pasager, dar în acest caz, în urma interogatorului, autoritățile canadiene au decis că nu există niciun fel de risc și oricum pasagerul a intrat. Deci pasagerul e considerat ca neprezentând risc. curtea consideră că aici s-au schimbat împrejurările. Iată, intrăm într-o fază nouă, Canada, Ehm, pasagerul poate intra și rămâne în Canada în anumit timp și atunci situația se schimbă, e o schimbare importantă pentru că Curtea nu acceptă să mai există o, o profilare sistematică a pasagerului pe durata asta, că s-a făcut deja, nu mai e nevoie să mai facă. Însă Curtea nu cere ca datele să fie eliminate în mod automat în această a doua etapă. Curtea acceptă ca autoritățile canadiene să poată păstra datele pe durata șederii în Canada a persoanei respective. Însă autoritățile canadiene nu pot avea acces direct la aceste date. E o parte importantă a avizului. Curtea insistă asupra faptului că înainte ca autoritățile canadiene să aibă acces la date în faza a doua, trebuie să, să, să ceară ca o instanță să uh, le acorde acest drept. Deci trebuie să există un control uh, judiciar și este o măsură de salvgardare importantă care uh, asigură că se, aib, se are acces la date doar pe baza unor criterii și probe obiective. E foarte similar uh, acest aviz cu situația cu păstrarea datelor în Uniunea Europeană. S-ar putea compara cele două sisteme, deci datele PNR, după ce pasagerul a intrat în țară, pot fi păstrate, dar nu se poate avea acces la ele fără o sentință a unei curți, a unei, a unei instanțe. Deci nu e PNR-ul cum e el cunoscut în general și se schimbă lucrurile. Și alte autorități canadiene pot avea acces la datele PnA, deci nu doar autoritățile de frontieră, dar și în acel caz e nevoie de o sentință a unei instanțe. Și Curtea Europeană acceptă că și o țară terță poate cere accesul la aceste date păstrate în Canada, dar, din nou, și ea trebuie să beneficieze de aprobare din partea unei instanțe din acea țară terță înainte de a contacta autoritățile canadiene. Ce privește cele terțe, Curtea mai mult cere ca fie că să existe o decizie a Comisiei să autorizeze transferul de date către, ță- către țara terță sau Uniunea are un acord internațional cu acea țară terță. Și atunci s-ar putea face transferul de date PNR. Doar în cele două cazuri ar fi posibil ca țara terță să ceară autorităților canadiene să transfere datele PNR. În alte cazuri n-ar fi posibil. Deci limitări importante. Asta ar fi uh, a, treia, a doua etapă și a treia etapă și finală e sigur atunci când pasagerul părăsește Canada. Este de pe teritoriul canadian aici, curtea consideră că situația din nou se schimbă în mod important și esențial pentru că curtea notează că pasagerul probabil a fost verificat și trebuie să fie verificat la sosirea în Canada de asemenea, e posibilitatea să uh, fie verificate datele PNR cu o sentință judecătorească și dacă nu s-a identificat niciun risc pe toată această perioadă, atunci, după ce pasagerul a ieșit din țară, în principiu, curtea consideră că nu mai există niciun risc la adresa securității care să justifice păstrarea datelor PNR. Deci în acel moment când pasagerul părăsește teritoriul canadian, poate peste câteva zile, săptămâni, curtea cere ca în principiu datele să fie uh, șterse. Deci se schimbă în lucrurile față de situația actuală în care uh, sunt păstrate aceste date timp de 5 ani. Bun, ăsta este principiul. Deci majoritatea datelor trebuie șterse în momentul în care pasagerii ies din țară. Totuși, curtea acceptă că există excepții. Atunci când e posibil ca autoritățile canadiene să păstreze datele chiar până și în termen de 5 ani de zile, sigur, cu criterii obiective care sunt aplicate, dacă sunt motive să se considere că încă mai există un risc la adresa securității publice. În acest caz, Curtea acceptă să se păstreze datele, dar în cazuri limitate, cu un număr mic de pasageri, deci să se păstreze datele până la o perioadă de maximum 5 ani. E un fel de uh, uh, cazuri, e un fel de caz punctual sau în fine, o excepție punctuală uh, acceptată de curte. Curtea se și referă la jurisprudența sa în legătură cu drepturile digitale. Deci, după cum vedeți, dacă examinăm aceste trei etape, se produc schimbări majore față de modelul existent de PNA. Avem acum uh, cerința unui nou model de către, cur, de către curte, e o reducere treptată a, a, volumului de date care, poate fi, care pot fi păstrate, durata și posibilitatea autorităților de a avea acces la acele date. Sper că am făcut o, un rezumat inteligibil al modificărilor cerute de curte în acord. Curtea nu spune că sistemul PNR e ilegal, însă trebuie modificat pentru a deveni legal. Mai sunt și alte chestiuni specifice în sentință, dar nu le voi prezenta în detaliu. Curtea insistă că autoritățile de supraveghere independente sunt foarte importante, trebuie să se respecte această independență, apoi Curtea cere ca pe durata etapelor 2 și 3, dacă există o sentință judecătorească, pasagerii să fie informați că li se accesează datele, ca și ei să se pronunțe dacă accesul a fost făcut legal sau nu. Acum întrebarea e, care sunt consecințele avizului curții? Conform articolului 218 al tratatului, când curtea are un aviz, o opinie adversă, atunci un acord internațional nu poate intra în vigoare. E clar, e o opinie adversă, nu se aplică carta, temeiul juridic nu e corect, deci, măcar în forma sa actuală, acest articol nu poate intra în vigoare. Sigur, sigur, acum e posibil ca uh, cu un nou mandat din partea Consiliului Comisia să renegocieze acordul ca să-l alinieze cu carta, sigur. Probabil vom avea informații din partea Comisiei. În acest moment, uh, Parlamentul European nu trebuie să mai facă nimic, pentru că tratatul spune că mm, acordul nu poate intra în vigoare. Asta încă rămâne, uh, însă încă lasă deschisă posibilitatea ca Parlamentul să monitorizeze ce se întâmplă și sigur Parlamentul trebuie ținut permanent la curent cu tot ce se va mai întâmpla la negocieri. Sunt convins că aveți întrebări, dar sper că am reușit să vă explic sintetic principalele aspecte ale avizului. Mulțumesc, spune președintele. Raportarea și apoi ceilalți membri, dacă au întrebări. Sofie, ai cuvântul. Yes, thank you and, and, uh... Mulțumesc și mulțumesc serviciului juridic foarte mult pentru această analiză atât de amplă. Este o hotărâre a curții foarte interesantă care ne oferă astfel, astfel un instrument care să ne ajute cu aceste acorduri și înțelegeri. În primul rând, o întrebare ne-ați spus, dacă am înțeles eu bine, că nu trebuie să mai facem noi nimic. Parlamentul, mingea este în uh, terenul Comisiei și al Consiliului. Foarte bine. Nu mai avem nevoie de rezoluție. Apoi a doua întrebare. Ce consecințe are această hotărâre asupra altor categorii de legislație europene, pentru că dacă ne uităm la criteriile, criteriile folosite de curte, acordul nostru PNR cu Statele Unite nici pe departe nu îndeplinește criteriile, cel cu Australia probabil, dar totuși sunt multe diferențe. Avem și acordul SWIFT și altele, plus directiva UE în materie de registrul pasagerului PNR. Și atunci trebuie să tragem concluzia că toate aceste acorduri practic nu îndeplinesc nici ele criteriile curții. Și atunci ce putem să facem ca să ne asigurăm că totuși îndeplinesc criteriile? Trebuie să, să meargă în instanță sau trebuie să fie pusă în aplicare chiar dacă a fost uh, stabilit că nu se potrivesc cu Carta Fundamentală a Drepturilor Omului și nici că nu au temei juridic, uh, uh, juridic necesar, pentru că ele invocă același uh, articol din tratat. Deci, ce se întâmplă cu toate aceste acorduri care ne trezim că nu sunt conforme? Curtea spune că stocarea masivă a datelor a tuturor cetățenilor este permisă. Dar este oare permisă pentru că e vorba de aici de ceva ce face parte dintr-un acord internațional și atunci nu ar fi permisă această stocare dacă ar fi fost vorba de legislație UE pură sau registrul pasagerilor uh, european numai? Și, în sfârșit, uh, ceva cu titlul mai mult ipotetic, totuși Curtea a statuat, dar ce facem cu articolul 87 ca bază juridică, temei juridic? Uh, dacă ne uităm uh, istoric vorbind, inițial, Jai n-avea nicio legătură aici, dar acum, la 87, vorbim despre cooperarea polițienească și judiciară în Uniunea Europeană. Dar ce facem cu cooperarea judiciară și polițienească în raportul nostru cu țările terțe? Nu știu, poate că asta mă preocupă numai pe mine, dar vreau să vă pun aceste întrebări. Mulțumesc, Sofie. Axel Foss de la APP. Ähm, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori înainte de toate să mulțumesc Serviciului Juridic pentru analiză pentru analiza lungă. Pentru mine, la modul general, e foarte important să putem spune că există anumite posibilități în legătură cu PNR. Eu cred că niciodată nu m-aș fi gândit la ideea articolului 7. Pur și simplu nu aș fi reușit să ajung la această idee în legătură cu 87, la el s-a referit deja Sophie Infeld și acest lucru mi s-a părut surprinzător și uh, de aceea v-aș fi recunoscător dacă ne-ați spune cum arată situația din perspectiva juridică. Am și citit, trebuie să știți, dar uh, mă interesează care este situația temeiului juridic în legătură cu articolul 7 uh, și 80. Mie mi se pare bine să știm că tratatul PNR, că tratatele PNR în general sunt uh, conforme cu uh, legislația. În ceea ce privește salvarea datelor, uh, cred că poate fi pusă în aplicare până la un anumit punct, trebuie să înțelegem clar acest lucru. Și pe mine mă interesează și această uh, clasificare uh, a perioadelor înainte de călătorie, după călătorie. Aș vrea să ne spuneți mai multe despre cum se poate organiza această clasificare. Apoi, accesarea datelor sensibile este un alt punct important. Dacă se mai negociază accesul, aș vrea să știu și aș vrea să știu dacă chiar e necesar să se păstreze aceste date sensibile. Și un alt lucru, s-a vorbit și despre ideea uh, de, legată de informațiile privind obiceiurile alimentare. Sunt aceste 19 date uh, menționate și alimentația nu se pomenește acolo, de aceea mi s-a părut destul de surprinzător ce am auzit. Um, mă interesează, deci, această evaluare a dumneavoastră a poziției uh, Curții de Justiție. E bine să avem aceste informații, pentru că pe noi ne-a interesat de mult uh, ce poate să facă curtea în legătură cu uh, acordurile și tratatele. Mă interesează să se păstreze nivelul de protecție al datelor din Uniunea Europeană, să fie implementat și de state terțe și știu că este uh, domeniul de drept internațional, însă, după părerea mea, e clar că nivelul de protecție trebuie să fie acela prevăzut în dreptul european. M-a surprins ce ați spus. Uh, și, în consecință, cred că trebuie să ne grăbim ca lucrurile care nu sunt acceptabile din perspectiva CJUE să fie ameliorate, corectate într-o negociere ulterioară, să fie și puse în aplicare în modul corectat și să ne asigurăm că situația este în ordine. Cred că așa ar fi bine. Și în legătură cu tratatul cu SUA sau cu Australia, nu știu, poate ar trebui ca în tratatele UE-PNR să ținem cont de toate aceste aspecte. Eu sper și îmi doresc să acționăm relativ rapid, să nu dureze prea mult această perioadă de tranziție, de adaptare la uh, poziția Curții de Justiție. După cum uh, ați spus, uh, întrebările sunt importante. Văd că am reușit să facem un pas mai departe și ne uităm acum la cum se arată și tratatele viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Zipa! Mulțumesc, Claude! În primul rând, vreau să mulțumesc foarte mult serviciului juridic pentru această prezentare foarte clară și foarte ușor de înțeles cu privire la poziționarea curții. Mulți din Parlament au cerut să ni se prezinte o astfel de poziționare și eu am fost printre ei, dar cu toate acestea, astăzi pot să vă spun că nu sunt mulțumită. Înțeleg această uh, poziționare, dar mi s-ar fi părut mult mai bine dacă anumite puncte critice ar fi fost lămurite mai de mult de actorii politici și dacă ni s-ar fi prezentat un alt text. Astfel uh, am fi avut uh, realmente pus în practică această better law making, această mai bună legiferare. Am să iau un exemplu stupid. Dacă pe un continent uh, există anumite prevederi de siguranță rutieră și pe alt continent nu există, eu mă aștept că atunci când se livrează uh, automobile de pe un continent pe celălalt să se respecte prevederile de siguranță și dotările de siguranță pentru automobilele respective. Mi se pare de la sine înțeles. Uh, M-ar interesa încă ceva, pentru că cred că avem aici o lacună juridică, un vid juridic. Tratatul cu Canada trebuie să fie prelucrat, însă, după cum s-a mai făcut aluzie, sunt și alte tratate în aceleași condiții sau în condiții și mai rele. Nu ar trebui să fie de la sine înțeles ca și acele tratate să fie modificate direct, în loc să mai stăm, să mai așteptăm o nouă uh, cauză de la curte? Eu cred că uh, trebuie să existe coerență juridică, să fie adaptate și alte tratate internaționale, alte directive și cred că ar trebui verificate textele înainte de a fi implementate pe termen lung. Și aș mai avea o întrebare pentru serviciul juridic. Această clasificare în diferitele faze mi s-a părut foarte util ce ați spus, dar ce vreau eu să vă întreb – dacă, să zicem, am strâns toate datele și le-am transferat unui stat terț, nu, uh, nu se întâmplă nimic nici înainte de călătorie, nici în timpul ei, dar uh, după ce mă întorc, mi se spune că uh, nu era niciun risc în legătură cu persoana respectivă și că datele pot fi șterse din baza de date. Și iată întrebarea care mă interesează. Doar Canada trebuie să șteargă datele sau și pe partea care le-a trimis, adică noi, trebuie să le șteargă? Sau trebuie păstrate la uh, aeroportul de plecare? Mulțumesc. Thank you, Birgit. Um, Helga Stevens. Mulțumesc, doamna Stevens, pentru ECR. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. O să fiu foarte subțintă. Am sprijinit întotdeauna acordul, acordurile UE-Canada, PNR, precum și măsurile care se impun pentru a lupta împotriva criminalității organizate și a terorismului și pentru a mântăți siguranța și securitatea pasagerilor aerieni și sperăm că vă, vom avea un nou acord revizuit în curând ca să putem să progresăm pe acest dosar și să ne continuăm cooperarea între UE și Uniunea Europeană și Canada, mă scuzați. Mulțumesc. Din partea GUE, Mari Cristin? Nu. Sofie, vrei să mai spui ceva? Sau după? Bună. Ian Albrecht de la Vers, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru explicațiile furnizate de serviciul juridic, foarte importante și sunt de acord cu PPE și cu ECR, în sensul că trebuie ca cât mai curând posibil să ne asigurăm că toate legislațiile și acordurile europene sunt ajustate în consecință. Prea adesea statele noastre membre s-au obișnuit să uh, ignore hotărârile Curții de Justiție. Noi trebuie, din potrivă, să trimitem mesajul cum că suntem foarte atenți la aceste hotărâri și mesaje ale Curții de Justiție, în acest caz foarte clare, în legătură cu uh, acordul PNR UE-Canada și ne-a expus care uh, Ehm, este interpretarea sa acordului 7 eh, din cartă, comparație cu prevederi din acord. Deci avem aceste interpretări ale tratatelor, ele există și ele pot foarte bine să fie puse eh, în paralel cu orice altă legislație europeană și putem să tragem concluziile și asta trebuie făcut. Aș mai spune un lucru. Serviciul juridic a spus că nu există o altă interpretare posibilă a acestei hotărâri a Curții de Justiție, adică o reținere a unor date personale ale unei persoane care nu este considerată ca punând vreun risc pentru siguranță și securitate, nu pot să fac obiectul aceste date personale a unei stocări în continuare după ce persoana nu a așa încheiat călătoria. Iar acest principiu trebuie să fie consfințit inclusiv prin directiva noastră privind uh, registrul pasagerilor UE, precum și în regulamentul de intrări, ieșiri. Nici măcar nu știu dacă este regulament sau directivă, în sfârșit, în sistemul nostru de intrări și ieșiri de pe teritoriu. Adică în toate aceste sisteme, acorduri PNR, regulamentul, sistemul PNR european și intrări-ieșiri, să ne asigurăm că avem o persoană cu datele sale, sale personale și uh, durata de menținere a datelor sau de păstrarea datelor este de 5 ani, indiferent de statutul suspect sau altcumva al acestei persoane. Uh, și eu cred că trebuie să luăm de la capăt și să puricăm aceste acte legislative în acest sens. Și nu cred că Parlamentul nostru poate, de pildă, să voteze un regulament sau o directivă intrare-ieșire care este în flagrantă contradicție cu uh, un timp de stocare a datelor personale mai lung decât ceea ce se recomandă. Și nu putem să cerem Canadei să fie ea mai restrictivă cu procesarea datelor europenilor care merg acolo decât ce facem noi uh, cu călătorii din afară. Ar fi complet arbitrariu să se întâmple așa ceva și este foarte clar că nu e vorba de ceva abstract, este ceva cât se poate de simplu. În momentul în care persoana respectivă și-a încheiat călătoria, nu are niciun sens să-i mai păstrezi datele. Mulțumesc foarte mult, Ian. Sofie, ah, nu, vroiam să întreb uh, două lucruri, spune domnul Albrecht. Aș dori să întreb serviciul juridic dacă consideră că ar fi posibil și recomandabil ca Parlamentul nostru să își dea votul pe marginea sistemului de intrare-ieșire, având în vedere cele spuse mai sus. Da, cred că este o întrebare procedurală și destul de greu de, de răspuns la ea. Domnul Lenard. Lenars, da, am o întrebare legată de uh, consecințele acestei hotărâri. Da, se poate renegocia cu Canada, dar ce facem cu Statele Unite? În acest caz, nu știu ce putem să facem. Ce se poate renegocia cu administrația americană actuală, îmi pun întrebarea. Și atunci, dacă nu se poate renegocia ce s-a negociat deja cu Canada, cu Australia, cu Statele Unite, ce se va întâmpla? nu văd asta nicăieri în uh, textul uh, hotărârii, dar ce se întâmplă dacă sunt persoane individuale care își dau acordul de transfer al uh, datelor lor personale. Adică dacă cineva își dă acordul și spune, da, domnule, puteți să-mi păstrați datele personale, atunci nicio problemă. Persoana respectivă poate să meargă unde vrea în ce măsură se poate ca o persoană privată să poată să-și dea direct acordul sau nu asupra transmiterii datele, păstrării datelor sale personale. Foarte pe scurt, vă rog, pentru că nu avem mult timp. Sofie, pe scurt. Da, pe scurt. Știm că datele sunt în continuare transferate, chiar și în acest moment chiar și dacă acordul uh, nu mai își are obiectul, chiar dacă s-a hotărât că anumite acorduri nu mai sunt valide sau chiar că sunt valide și sunt foarte puțin uh, conforme, datele tot sunt transferate. Este clar că datele vor fi transferate, indiferent de temeiul juridic și așa mai departe. Dar mi-ar plăcea totuși să avem un temei juridic foarte puternic, dar în cazul uh, acordurilor bilaterale naționale, ce se întâmplă totuși cu transferul datelor? Uh, domnule Moore. Cu bunăvoința interpreților, Putem eventual să mergem până la 17.05 sau 17.10. și Vă rog să ne acordați dumneavoastră acest timp. Da, pe scurt și vă rog să mă treceți de atenție dacă am uitat ceva. Întrebarea dacă celelalte acorduri vor deveni caduce automat. Acordurile existente. Nu, dar aș începe cu acordurile care încă nu au fost încheiate. Cu Mexicul, care acord este pe cale de a fi negociat. Este simplu, uh, în aceste negocieri trebuie să se ia în calcul această hotărâre. Nu se mai poate ignora această hotărâre. Și da, putem spune că și alte țări sunt afectate de această hotărâre. Uh, practic, în teorie, toate acordurile de tip PNR sunt afectate, iar acordurile existente, ce se întâmplă cu ele, e complicat. Curtea recunoaște acest lucru și curtea, cu multă generozitate, uh, acoperă toate aceste temeri și întrebări puse uh, de Parlament, le detaliază pentru că și alte instituții au venit și au contestat. Ideea procedurii sugerată este de a evita complicațiile, pentru că odată ce intră în vigoare acest acord, el devine obligatoriu și o țară terță se poate uh, exprima, poate chiar contesta un astfel de acord. Deci trebuie să fim foarte atenți. Bineînțeles că am ajuns în, într-o fază în care aceste acorduri actuale nu devin caduce, ele au forță de drept internațional, iar Uniunea Europeană nu poate să modifice această situație decât invocând uh, dreptul internațional și contează, bineînțeles, și ce conține acordul uh, respectiv, de pildă clauze legate de uh, încetarea acordului, de renoire, de posibilă suspendare a acestuia. Există o serie de posibilități stipulate și deci o serie de metode care permit uh, oarește negocieri la un moment dat. Iar Comisia Europeană este cea care trebuie să dea tonul și să spună ce e cel mai bine de făcut. Însă, încă o dată, nu este ceva uh, automat. Această hotărâre vizează direct uh, numai acordul cu Canada. Principiile sale se pot uh, probabil aplica în continuare, dar nu știm uh, cum va arăta procesul respectiv. Am mai fost o, pusă întrebare în legătură de, cu ce fel de date pot fi transferate. S-a întrebat, toate datele pot fi transferate conform acordurilor? Uh, internaționale. Avem Convenția de la Chicago din 1947, Convenție de Aviație Civilă, în care fac parte toate statele membre, nu UE ca atare, dar este o convenție prin care se acceptă că toate datele pot fi transferate. Însă, da, întrebarea interesantă este aceea dacă o țară terță poate să facă acest lucru și ce s-ar întâmpla cu uh, cum s-ar reflecta asta pe planul uh, Uniunii Europene. S-ar putea justifica niște transferuri de date pentru zborurile care ajung în Uniunea Europeană din afară, însă, bineînțeles, zborurile interne ale UE nu mai intră sub uh, incidența dreptului internațional, ci direct uh, sunt uh, analizate în funcție de legislația europeană. Oricum, judecătorul va trebui să hotărească și cooperarea polițienească, da, acesta este un punct de plecare. Noi am pus această întrebare în scris către curte și și curtea s-a, s-a întrebat cum se poate ca acest articol 7 să fie el aplicat. Explicațiile au fost multiple, interpretările au fost multiple, dar, într-adevăr, articolul 87 este aplicabil, dar noi, serviciul juridic al Parlamentului, am făcut o prezentare prin care am sugerat că există o dimensiune internă a acestei cooperări polițienești și mai este și una externă, atunci când avem cooperare poliționească cu cei din țările terțe, dar nu e vorba de poliția europeană care trimite date către poliția uh, canadiană, ci e vorba de corporații, de firme, entități comerciale care transmit date către poliția canadiană. Pentru registrul european vor exista obligații uh, sub incidența legislației europene, pe când acolo este vorba de tot ce înseamnă legislația canadiană. Curtea acceptă că este vorba de cooperare polițienească, chiar dacă nu este în mod direct o cooperare polițienească. Oricum este ceva interesant. Aș trece la celelalte întrebări, dacă îmi permiteți. Trebuie să, da, să analizăm celelalte acorduri și să le renegociem. S-a mai pus o întrebare în legătură cu dacă cel care trimite datele este obligat să le șteargă. Aici se pune întrebarea, da, pentru că e vorba de compa- companii aeriene care trimit uh, aceste date. Uh, anumite companii, din motive comerciale, pot menține datele personale din motive comerciale pentru o perioadă nelimitată nu există o cerință ca ele să, uh, să păstreze aceste date uh, pentru registrul PNR. Nu, ele trebuie pur și simplu să le transmită. Ce se mai întâmplă atunci când riscul uh, nu mai există? S-a mai pus o întrebare. Și ce se va întâmpla cu sistemul de intrare și ieșire? Nu vreau să mă refer la dosarul intrări-ieșiri, pentru că eu nu urmăresc acest dosar, dar pot, principial, să răspund după cum urmează. Și mă refer la riscuri. Curtea spune că atunci când există o interferență sau atingere adusă vieții private sau datelor personale, atunci se poate invoca un uh, oarește risc la adresa siguranței, securității naționale. Dar acest risc trebuie să fie identificat. Dacă riscul este nul, zero, atunci, într-adevăr, deci dacă nu există risc, nu poți să mai justifici păstrarea datelor respective. Și Asta ține în general de tot ce înseamnă identificarea riscurilor. Trebuie să existe o analiză bazată pe riscuri potențiale pentru a putea invoca menținerea păstrarea datelor, în orice caz criterii obiective care să ducă la o suspiciune uh, credibilă, verificabilă. Încă o întrebare. Ce se întâmplă dacă renegocierile eșuează? Este o chestiune importantă. Nimic nu se poate întâmpla fără acordul unei țări terțe. Sunt lucruri care pot fi consacrate într-o țară, într-o țară europeană, dar uh, ce se întâmplă în țara terță? Adică un tribunal de acolo trebuie să solicite aceste date. În orice caz, în lipsa acelui acord, nu poate să intre în vigoare nimic. Și atunci uh, vom asista la un vid juridic. În principiu, un astfel de transfer nu trebuie să se petreacă în lipsa unui temei juridic solid. Dar dacă intrăm în domeniul dreptului internațional, un alt temei juridic poate fi găsit, însă, în orice caz, există posibilitatea aceasta. În ultimii trei ani, Canada a adoptat la rândul său o serie întreagă de măsuri legate de datele personale. Persoanele care intră pe teritoriul Canadei trebuie să-și transmită datele dinainte să călătorească și s-a pus problema consimțământului pasagerilor. În cazul PNR s-a vorbit despre un consimțământ înscris curtea a, a, spune și obține explicațiile sale că s-ar putea să se întâmple așa, dar nu avem alte orientări. În sensul că, da, consimțământul poate fi dat uh, liber, exprimat. Cred că am răspuns la toate întrebările. Dragi colegi, um, interpreților, deja li s-au solicitat uh, niște depășiri de timp astăzi și mă bucur foarte mult, uh, totuși că um, colegii au reacționat. Îi mulțumesc și domnului uh, de la serviciul juridic pentru ampla sa prezentare și tuturor celor care au participat. Eu m-aș referi la ce a spus domnul Moore, adică ce se va întâmpla dacă negocierile eșuează. Și tu ai întrebat, Sofie, ce se întâmplă, ce vom face în continuare. Ce se poate face, așadar? Noi, de pildă, putem discuta cu cei de la secretariat pentru a nu fi uh, prinși pe picior uh, greșit și pentru a putea să înțelegem cum stăm. Trebuie să știm cum stăm, așadar, înainte de a înțelege ce se poate face cu renegocierile, ar trebui să înțelegem mai bine ce fel de mandate își doresc uh, cei de la Consiliu, cei de la Comisie, domnul Albright și alții au evocat și interacțiunile cu celelalte instrumente. Nu e vorba numai de registrul uh, cu Canada, PNR, ci și de celelalte acorduri, acorduri cu țări terțe, etc. Și eu propun ca numai târziu de luna octombrie să invităm uh, președinția estoniană, estonă, și mm, pe cei de la comisie să le cerem niște, întreb, niște răspunsuri de calitate, dacă nu putem uh, să o facem, măcar să încercăm uh, să propunem noi o rezoluție. Asta ar fi propunerea mea. Ne pregătim, ne facem temele, încercăm să tragem toate concluziile și să facem toate conexiunile. Ian și cu ceilalți uh, se întâlnesc chiar de astăzi pentru a fi organizați, pentru a avea o bună abordare. Conținutul nu lipsește, deci nu ne rămâne decât să ne punem de acord asupra metodei. Iată, am avea dreptul de a avea un plan B, am avea o inițiativă dacă cumva răspunsurile sunt nesatisfăcătoare. Sophie. Da, pot să mă întâlnesc cu raportorii din umbră sau pe e-mail să discutăm și să listăm, în primul rând, întrebările pe care le-am avea, apoi să interpelăm comisia în scris ca să putem să primim uh, răspunsuri tot în scris și apoi să vedem dacă e nevoie de o rezoluție sau nu. Înainte de asta, înainte de a ne gândi la rezoluție, eu zic să ne întâlnim aici cu președinția Consiliului, să fim organizați înainte de această întâlnire și să-i interpelăm în legătură cu planurile lor. Ian, ce zici de asta? Cred că aceste idei sunt foarte bune. Însă vreau să întreb ceva pe domnul președinte. Avem un vot aici la Parlament, în curând, pe sistemul de intrare-ieșire. Și comisia noastră are datoria de a atrage atenția președintelui Parlamentului European că s-ar putea să fie niște uh, probleme și grupul și secretariatul general trebuie să fie sesizate sau să se sesizeze. Da, ai dreptate. Despre ce lună vorbim? Vorbim despre luna octombrie. Votul, adică. Votul, dar deci în octombrie sau noiembrie. Așadar, trebuie cu secretariatul neapărat să facem ceva, să organizăm o întâlnire înainte de vot. Să nu are sens să te duci, că te duci la, la vot fără să înțelegi miza. Deci să ne întâlnim înainte, sugerez eu, și este singura posibilitate logică și inteligentă de a proceda, adică să mergem repede. Cred că putem să facem asta, este o prioritate pentru noi. Deci o întâlnire rapidă cu raportorii din umbră, ă, listate prioritățile și așa mai departe. Să ne întâlnim înainte de vot. Sugerez așadar. Tu spui că întâlnirile uneori lasă de dorit ca și concretețe, însă dacă obținem uh, numai răspunsuri vagi uh, și de formă, atunci vom avea o rezoluție, zic eu. Este ceea ce încerc să vă sugerez. Dacă ai o propunere mai bună, te rog, spune-mi acum. Te rog. Yeah. Îmi scuze, sunt puțin stresat, dar uh, eu cred că aici nu e vorba de rezoluții politice. E vorba de datoria noastră de a monitoriza legea. Și cred că o reuniune a raportorilor din umbră la nivel liber putea să fie o abordare prea vagă înainte de um, reuniunea din octombrie, pentru că grupurile trebuie să ia decizia politică uh, dacă vor să încheie uh, acordul în prima lectură în uh, trilog. Mi se pare că e un subiect major și nu vreau să ne trezim cu o săptămână înainte că e prea târziu și scoatem subiectul de pe ordinea de zi și începem să renegociem cu Consiliul. Sofie îmi face semn că trebuie să plece, pentru că și cred că chiar vrea să plece, trebuie să plece neapărat, că nu e genul ei să facă altfel. Cred că trebuie să fim foarte atenți la acest punct, e un punct esențial. Spui că nu putem merge la planară fără să îl clarificăm. O să... Trebuie să discutăm aici, eu așa cred, despre ce este de făcut. Cred că ce spun eu în principiu e corect. Trebuie ca uh, președinția Consiliului și Comisia să vină în fața noastră și ce spui tu în principiu e corect. Nu are sens să abordăm votul la plenară cât timp acest subiect nu a fost rezolvat. Trebuie să ne punem la punct uh, coreografia. Coreografia. Uh, e clar că avem nevoie de o cale de progres, dar trebuie să fie rapidă și când spun rapid, vreau să zic la începutul săptămânii viitoare, de exemplu, să avem deja o soluție. Dar vreau să vă rog să nu uitați uh, sugestia mea și vreau să discut cu președinția Consiliului și cu Comisia imediat vor veni în octombrie și atunci o să încercăm să vedem ce e de făcut înainte de votul în plenară cu privire la intrarea și ieșirea. Are sens? Deci încercăm totul și după aceea vedem uh, ce putem face. În legătură cu rezoluția, să nu mă înțelegeți greșit. Eu vorbesc de ea ca de o armă politică dacă nu obținem răspunsurile pe care trebuie să le obținem în prima instanță. E o problemă juridică, nu e o problemă politică. Vă rog să nu înțelegeți greșit ce spun eu aici. Și vreau să vă rog pe toți, uh, dacă aveți sugestii mai bune, deputați, uh, funcționari, uh, experți juriști, vă rog să mi le comunicați. Mulțumesc mult pentru ajutor. Următoarea reuniune libe va avea loc pe 25 septembrie. Mulțumesc mult, dragi colegi, mulțumesc tuturor pentru atenția din această după-amiază. Reuniunea se suspendă.